Ședința suspendată pe 10 martie 2011 se reia acum. Procesele verbale ale întâlnirii din martie, 10 martie 2010 au fost uh, trimise. Există comentarii? Nu? Atunci sunt considerate adoptate. Am câteva comentarii la începutul uh, sesiunii, la începutul ședinței. Vreau să urez bun venit uh, Mariei Romana de Gaspari, fica marelui om de stat uh, italian Algida de Gaspari, unul dintre fondatorii Uniunii Europene. Eh, informația număr 2. Un al doilea anunț din țări eh, precum Siria, Bahrain și Yemen vin știri eh, îngrijorătoare. În toate aceste țări, demonstrații ale oamenilor care cereau schimbări democratice au fost reprimate.